Good afternoon, ladies and gentlemen. I think we have enough. Doamnelor și domnilor, am ajuns la 21 zi a acțiunii noastre de protest. Administrația Parlamentului încă n-a făcut nicio încercare să rezolve conflictul de muncă. Din contră, după 8 luni de negocieri cu comisia, Comitetul de Personal, secretarul general acum a ajuns la o poziție mai dură. În consecință, vom rămâne la politica noastră de a respecta strict uh, timpul alocat, deci până la orele 18. Mulțumim pentru atenție. Agenda for today's meeting? Da, uh, președinta, bună ziua! Toată lumea este de acord cu ordinea de zi? Se pare că da. N-are nimeni nimic de obiectat, deci putem să o considerăm ca fiind adoptată. Mai întâi de toate, permiteți uh, să dau cuvântul interpreților să-și prezinte declarația. Sigur, interpreții deja au prezentat-o, dar le dăm ascultare și apoi utilizăm uh, să ne ajute și în munca noastră și îi susținem și noi uh, în munca lor. Deci declarația interpreților cum spuneam, am ajuns la cea 21-a zi a acțiunii noastre de protest. Administrația Parlamentului încă n-a făcut nicio încercare de a rezolva conflictul de muncă. Din contră, după 8 luni de negocieri cu Comitetul de Personal, Secretarul General acum a ajuns la o poziție încă și mai dură. În consecință, vom uh, respecta în continuare politica noastră de a uh, nu munci mai mult decât timpul oficial ora 18. Mulțumesc pentru atenție! Oh, that's it. Okay. Ah, thank you. Now we can... Mulțumim, spune președinta. Și acum uh, punct de pe ordinea de zi, deci votarea. E vorba de un raport. Uh, raportarea este doamna Toma și pe care o întreb dacă dorește să ia cuvântul. Thank you very much, Mr. President. Uh, very quickly. Um... Mulțumesc și foarte rapid. Vreau să mulțumesc tuturor că au uh, sosit, că unii au venit chiar doar uh, pentru acest vot și le mulțumesc. Sper că vom ajunge la timp la un acord ca statele membre să poată să, particip, să participe la acest program începând luna octombrie acestui an. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Și acum trecem la vot. Începem cu amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. Cum compromisul 7, cine pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 7, acum cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36, 37 și Ample 13, identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping toate acestea. Deci, Ample 12 caduc pentru că au fost uh, respinse cealaltă. Acum amendamentul 38, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 39, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 9. Pentru, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Vot electronic, votul s-a deschis, deci votăm buget 9. The vote is closed. Am închis votul și se respinge. With one. Uh, we, we go now to... Acum trecem la Econ 17. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Aceea situație se respinge. Doriți să verificăm cu vot electronic? Nu. Deci e la fel rezultatul ca din aur. Deci continuăm. Amendamentul 40 pardon, și ample 14 de asemenea, deci cine este pentru, împotriva, obțineri, se adoptă. Acum, amendatul 41 și ample 15 identice, cine este pentru, împotriva, obțineri, se adoptă. Ample 16, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Econ 1, pentru, împotriva, abțineri, se se respinge. Econ 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empl 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Buget 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ample 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ample 4, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm cu vot electronic. Oricum, Ample 4, verificăm, s-a deschis votul. Haideți să vedem dacă e respins sau nu, că eu așa cred, spune președinta. Am închis votul, deci da, se respinge, îmi pare rău. Bun, acum compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 24. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă cu 13 e caduc. Ample 7. Pentru, împotriva, obțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. Și acum, amendamentul 4, 26 a fost retras, dacă știu eu bine, da, deci amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum ampl 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă plus 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la votul final. Am ajuns la votul final, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul va fi închis și raportul se adoptă. Felicitări, doamnă Tomașici! Acum trebuie să votăm și mandatul pentru negocierile interinstituționale. Votul electronic s-a deschis. Vă rog să votați. Votul s-a închis și s-a adoptat și mandatul nostru. Vă mulțumesc foarte mult, spune președinta. Deci am încheiat votul. Um. Any other business? La diverse, are cineva ceva de spus pentru astăzi? Nu. Mulțumesc. Următoarea reuniune luni luni 9 iulie după amiază. Mulțumesc că am încheiat reuniunea. Tu mai aveai și cratul.